państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. jak państwo. bună ziua! se reia ședința plenară și după cum știți primul punct pe ordinea de zi este votul în regim de urgență privind propunerea de regulament a Consiliului numărul 1200